Bună ziua tuturor! Bine ați venit la acest briefing în noul format. Ne-ați urmărit uh, în cazul uh, plenarei precedente prin Zoom. Um, este prima dată când revenim la formatul obișnuit. Mă bucur să deschid această conferință de presă cu președintele grupului Renew Europe, Dacian Cioloș și veți avea posibilitatea să vă puneți întrebările și prin Skype, așa cum ați făcut-o și în cazul uh, unor conferințe de prese precedente în acest format, deci puteți folosi și acest canal. Bine ați venit uh, ziariștilor prezenți fizic în sală. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc. În introducere doresc doar să amintesc faptul că în această săptămână se împlinește un an de la crearea grupului Renew Europe. Este o onoare și o plăcere pentru mine să fiu președintele acestui grup politic. Este pentru prima dată când în majoritatea politică în Parlamentul European, la centru, avem un nou grup care echilibrează puțin uh, centrul între PPE și socialiști. Este pentru prima dată când PPE-ul și socialiștii um, deci cele două grupuri nu pot realiza împreună o majoritate. Deci grupul uh, nostru a jucat un rol cheie în acest uh, mandat, în primul an în acestui mandat al Parlamentului, pentru decizii foarte importante, cum ar fi intrarea în funcție noii comisii, prioritățile politice ale noii comisii, am jucat un rol cheie și în uh, definirea priorităților acestei comisii, dar și pentru asigurarea echilibrului de gen în comisie. Am uh, cerut încă de la începutul mandatului conferința pentru viitorul Europei, pentru ca grupul Renew Europe pentru a renoi Europa nu doar la nivelul de declarații, ci Uh, și um, la nivel real pentru cetățeni. Și această pandemie ne arată de ce avem atâta nevoie de această conferință care trebuie să înceapă cât mai repede. Și o rezoluție în legătură cu acest aspect este pe ordine de zi a sesiunii plenare. Intenția noastră este acum uh, Um, să facem presiuni pe lângă Consiliu și Comisie să ia deciziile necesare pentru a demara acest proces politic, pentru că este clar că trebuie să se clarifice multe lucruri, nu doar la nivel instituțional, uh, ci și modul în care funcționează Uniunea Europeană și modul în care se poate apropia de cetățeni și modul în care va fi capabilă să reacționeze în momente dificile, situații de criză, pentru că Europa evoluează de fiecare dată când apare o criză. De aceea, pandemia uh, de COVID um, o vedem și ca o oportunitate. Noi insistăm în acest sens uh, ca grup politic de centru în Parlament și uh, am uh, insistat, uh, am sprijinit două rezoluții esențiale votate în aprilie și în mai, două rezoluții care demonstrează că Uniunea Europeană este vie în continuare, după impresia unor cetățeni că Uniunea Europeană nu este suficient de prezentă în gestionarea situației de criză. Am reacționat rapid la criză și în mod uh, consistent, în mod consecvent. Dar uh, înainte de a aborda aceste aspecte, aș dori să vă să trag câteva concluzii, câteva lecții învățate din această criză. Am văzut clar că există o așteptare a cetățenilor de a avea o Europa puternică. Oamenii, în timpul acestei crize, s-au întrebat unde e Europa, de ce face Europa atât de puțin. Acest lucru arată că, într-un moment dificil, oamenii, cetățenii simt nevoia de a fi uniți și nevoia de a avea o Uniune Europeană reactivă și capabilă să reacționeze într-un moment acest, atât de dificil. Apoi, în această perioadă ne-am dat seama că închiderea frontierelor poate fi o soluție doar pe termen scurt, dar nu poate fi o soluție pentru a rezolva criza. Soluția pentru rezolvarea crizei este solidaritatea pentru că niciun stat membru singur nu poate face fița acestei, cri- face acestei crize, nici la nivel economic, nici la nivelul sănătății, sistemului de sănătate. Și deci avem nevoie de solidaritate pentru a depăși criza și solidaritatea nu înseamnă doar declarații, înseamnă decizii uh, luate în acest sens și relansarea economică și bugetul uh, multianual va fi dovada că suntem capabili să reacționăm în urma acestei situații de criză Parlamentul uh, a cerut în mod hotărât, uh, cu sprijinul a cinci grupuri politice, printr-o rezoluție care a cerut o reacție fermă din partea Comisiei. Comisia a propus un plan de relansare economică și un buget uh, multianual și acum e nevoie de o decizie rapidă în Consiliu, pentru că acest plan de relansare și acest buget multianual nu trebuie doar să permită relansarea economiei, trebuie să permită și modernizarea economiei și finanțarea unui noi model economic orientat spre cetățeni care să ofere cetățenilor mai multe oportunități, dar și să permită pactul ecologic și transformarea digitală. Un alt aspect al acestei crize sau altă lecție învățată în această criză este faptul că piața comună înseamnă solidaritate. Când vorbim despre solidaritate, ne gândim la, la, în termeni practici la piața unică. Și nu putem submina piața unică fără a afecta solidaritatea. Egoismul național înseamnă subminarea pieței comune, de aceea e nevoie de solidaritate. Avem nevoie de o piață comună pentru a reacționa la această criză împreună și nu fiecare în colțul nostru cu 27 de programe naționale de relansare. O altă lecție învățată este faptul că pentru Renew Europe a face față acestei crize înseamnă faptul că Europa a progresat în moment dificil, într-o situație de criză și acum este momentul să reînnoim Europa, tocmai făcând față acestei crize. Acest uh, element este esențial pentru noi. Prosperitatea și dezvoltarea înseamnă abordarea valorilor și a uh, resurselor financiare împreună. Nu putem discuta despre bugete fără bani. Uh, Uniunea Europeană nu e un bancomat uh, care uh, distribuie bani. Um, vrem prosperitate, dar prosperitatea trebuie să fie asigurată în condiții de stat de drept, de respectarea unor valori și de aceea insistăm că relansarea economiei și noul CFM să includă o condiționalitate legată de statul de drept, o condiționalitate foarte clară. Acum aș dori să abordez câteva elemente importante de pe ordinea de zi uh, plenarei din această săptămână. În legătură cu Consiliul European de vineri, um, așteptăm din partea șefilor de state și de guverne un mesaj clar că vor aproba cât se poate de repede Uh, propunerea Comisiei în legătură cu planul de relansare economică și bugetul multianual. Uh, propunerea Comisiei privind relansarea economică ne mulțumește, bineînțeles rămâne să vedem detaliile și modul în care va fi pus în aplicare și Parlamentul uh, în care sunt reuniți reprezentanții ele și ai cetățenilor trebuie să joace un rol important în definirea nu doar a dimensiunilor acestui plan, ci și în modalitățile de punere în aplicare a lui. Nu ne bucură la fel de mult uh, lipsa de ambiție din bugetul multianual. Pentru că avem un plan de relansare ambițios, dar din păcate, propunerea actuală în legătură cu CFM-ul riscă să submineze capacitatea Uniunii Europene de a finanța anumite programe esențiale pentru următorii șapte ani și mai ales în a doua parte a mm, cadrului financiar, pentru că în primii patru ani ne vom concentra pe relansarea economiei, dar în ultimii trei, trei patru ani riscăm ca anumite programe să fie subfinanțate. Deci, examinăm cu atenție cum vor aborda această problemă statele membre în Consiliu. Ra Reamintesc uh, faptul că acesta este o linie roșie pentru grupul Renew Europe. Nu vom accepta un cadru financiar multianual și un plan de relansare care să nu aibă o legătură clară cu respectarea statului de drept, mecanismelor statului de drept care trebuie să se aplice în cazul tuturor fondurilor europene din motivul pe care l-am menționat și anume că finanțarea trebuie să fie uh, însoțită de respectarea valorilor criza în urma pandemiei nu poate fi depășită fără doar cu măsuri financiare și economice, ci și cu o piață comună funcțională și cu un spațiu Schengen funcțional. Suntem îngrijorați de ce s-a întâmplat cu spațiul Schengen când am văzut că unele țări încă blochează libera circulație a cetățenilor. Avem pe ordinea de zi plenare din această săptămână uh, o dezbatere în legătură cu lucrătorii sezonieri. Chiar dacă statele membre știu că trebuie să permitem libera circulație a lucrătorilor sezoniere, avem nevoie de abordare europeană aici. Și în ultimele săptămâni a devenit foarte clar că anumite sectoare depind de libera circulație a lucrătorilor sezonieri, nu doar în agricultură, unde fenomenul a fost cel mai vizibil, ci și în turism, în transporturi și în anumite servicii sociale în anumite state membre. De aceea, lucrătorii uh, sezonieri trebuie să fie protejați, e nevoie de o semnare mai transparentă a contactelor și e nevoie de mai multă claritate și coordonare în modul în care statele membre aplică legislația pentru protecția socială, dar și pentru asigurarea de sănătate și pentru condițiile de lucru ale acestor lucrători sezonieri. Și tot în legătură cu spațiul Schengen, ceea ce a fost foarte clar în urma acestei crize, o lecție pe care am învățat-o a fost faptul că toate statele membre trebuie să facă parte din spațiul Schengen, bineînțeles cele care doresc pentru că, doresc să amintesc, încă mai sunt trei state membre ale Uniunii Europene care au o graniță externă a Uniunii Europene, care încă nu fac parte din spațiul Schengen, Bulgaria, România și Croația. Și trebuie să se ia o decizie foarte rapid pentru că acum cred că toate statele membre au înțeles ce înseamnă să nu ai dreptul la libera circulație a cetățenilor atunci când granițele au fost închise. Deci avem nevoie de o decizie rapidă în legătură cu acest aspect în legătură cu uh, crima, cu uciderea lui George Floyd, care a fost o undă de șoc în întreaga lume, inclusiv în Europa. Acest, avem o dezbatere de asemenea pe ordinea de zi. Am cerut să avem o uh, Uh, dezbatere în legătură cu rasismul structural și cu uh, discriminarea, nu doar în Statele Unite, pentru că este un fenomen care există și în Europa și în alte părți ale lumii, dar există, după cum am spus, și în Europa. Uh, și Aici e vorba de prietenie și de parteneriate. Atunci când prietenii au probleme în relația lor, trebuie să discute despre aceste probleme în mod deschis. Și cu această rezoluție dorim uh, să abordăm rasismul structural și discriminarea cu care se confruntă multe grupuri minoritare. Știți că grupul meu politic uh, sprijină drepturile tuturor minorităților uh, și este, avem această oportunitate acum să discutăm despre drepturile minorităților. Uniunea Europeană are mai multe culori, este, are multă diversitate și trebuie să țină cont de nevoile acestor minorități. Noi suntem deschiși să o facem. Credem că este o oportunitate foarte bună să începem să discutăm despre rasism și despre discriminare și în cadrul instituțiilor europene. Cred că este oportunitate să discutăm despre acest fenomen și voi propune Comisiei și Consiliului să creeze un task force interinstituțional pentru a discuta aceste lucruri. Închei menționând uh, o rezoluție în legătură cu un uh, potențial uh, conflict de interese al ministrului, primului ministru din Republica Cehă. Doresc să clarific anumite lucruri. Mai întâi, o parte a acestui proces este unul este politică, este motivată politică, politic. Uh, mai ales PPE-ul, dar și alte grupuri politice, doresc să facă o legătură între ce s-a întâmplat în Ungaria cu uh, prim-ministrul Victor Orban și cazul primului ministru al Republicii Cehe. PPE-ul a încercat să facă un uh, ecran de fum uh, pentru a ascunde problemele lui Victor Orban și a încercat să insiste, să transmite un mesaj în legătură cu familia Renew. PP-ul greșește pentru că, Republica, pentru că situația din Republica Cehă nu este comparabilă cu cea din Ungaria cât vine vorba de statul de drept și de justiție. Pentru că în Republica Cehă statul de drept nu este amenințat, să fie foarte clar. Și aceasta nu este doar părerea mea personală, este și părerea organizației Freedom House. În ultimele rapoarte ale Freedom House veți vedea că Republica Cehă dintre statele membre din Europa de Est are cel mai înalt nivel de respect al statului de drept, este considerată o democrație consolidată și situația este mult mai bună decât, mai bine evaluată decât cea din Ungaria. Deci uh, problemele din Republica Cehă nu au legătură cu statul de drept sau independența justiției. Grupul nostru sprijină foarte clar statul de drept și va aplica aceleași criterii în, cadrul tuturor statelor, în cazul tuturor statelor membre și în cazul tuturor guvernelor dincolo de uh, afilierea lor politică. De asemenea, sprijinim prezumția de nevinovăție, pentru că putem avea dubii în legătură cu conflicte de interese în legătură cu uh, firmele uh, primului ministru ceh, acest lucru trebuie să fie demonstrat. Și uh, comisia analizează această situație. Există și o anchetă a Olafului și prezumția de nevinovăție trebuie aplicată în cazul tuturor cetățenilor, inclusiv prim-ministrilor dar este foarte clar că așteptările grupului nostru din partea tuturor guvernelor din Europa, inclusiv din partea guvernului ceh și din partea tuturor prim-ministrilor, este să respecte legile Uniunii Europene, dreptul european și știu că primul ministru din Republica Cehă a spus clar că va respecta uh, legislația europeană și deciziile Uniunii Europene. De aceea, în legătură cu rezoluția propusă, dorim să facem o separare între considerațiile care se referă la fapte concrete despre statul de drept, despre bugetul Uniunii Europene pe care trebuie să-l protejăm. E nevoie de transparență în modul în care este utilizat bugetul european și dorim să se respecte toate aceste principii, de aceea sprijinim uh, această parte a rezoluției, dar am cerut uh, un vot pe părți ca să votăm împotriva elementelor din rezoluție care sunt clar influențate politic sau uh, interpretări subiective, sunt irelevante și neadevărate. Deci, uh, separând anumite părți de rezoluție din rest, de restul rezoluției, grupul nostru a hotărât să sprijine rezoluția pentru că nu dorim uh, să uh, amestecăm un joc politic cu statul de drept și transparența în utilizarea fondurilor europene. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, voi răspunde acum. So we have a question here. Nu avem o întrebare. Baudouin. Bodoin. Hugues pour euh, France Info TV. France Info TV. O întrebare legătură cu cadrul financiar multianual Ați spus că sunteți îngrijorați pentru că s-au făcut mai multe reduceri bugetare pe mai multe politici, Erasmus, apărare, printre altele. Dintre aceste reduceri bugetare este una sau sunt mai multe care vă îngrijorează foarte mult, reprezentând o linie roșie care face să nu puteți să acceptați un cadru financiar multianual. Da, ați spus că ceea ce ne liniștește într-adevăr sunt acele programe destinate tinerilor, inclusiv Erasmus, de fapt tot ce înseamnă formare profesională pentru tineri, uh, schimburi, de asemenea, pentru formarea profesională și apoi partea de cercetare și inovare, care probabil vor fi afectate. Este clar că nu putem să ne modernizăm economia fără să investim mai mult în cercetare și în inovare. Apoi, politica de, aștept, de apărare, de câțiva ani încoace vorbim uh, cu mai multă seriozitate de o adevărată politică de apărare. S-a vorbit despre crearea unui fond care să financeze aceste inițiative și aici se pare că avem reduceri bugetare preconizate și apoi politicile clasice, le-aș numi politica de coeziune, PAC, politica agricolă comună, Chiar dacă în primii patru ani aceste politici, mai cu seamă coeziunea, vor fi consolidate cu planul de relansare economică, apoi va exista un risc mare de lipsă de finanțări pentru proiectele de coeziune într-o serie de regiuni europene și asta în ultimii trei ani de programare. La fel și cu agricultura, pentru programa de, programul de dezvoltare rurală, care va fi un element cheie în relansarea economică și socială. Nu vorbim suficient de mult de regiunile noastre rurale, de zonele rurale unde oamenii uh, deci, locuiesc, um, chiar uh, unde, din punct de vedere demografic, am observat în această perioadă de, de autoizolare o creștere a numărului populaț- a populației, acolo nu se vede clar ce se va întâmpla cu programul de relansare economică, în condițiile în care PAC și programul de dezvoltare rurală vor suferi, se pare, reduceri bugetare. Iată ce ne îngrijorează, printre altele. În condițiile în care vorbim uh, despre o poziție foarte ambițioasă a Parlamentului nostru în ce privește resursele proprii, Așa o consideră anumite state membre, dar anumite state membre continuă să persiste cu această logică îmi vreau banii înapoi, I want my money back. În momentul în care ele solicită ca o parte din contribuțiile lor să le fie înapoiate. Alte întrebări? Dacă se poate o întrebare suplimentară pe alt subiect, domnul Babiș, prim-ministru al Cehia, ați vorbit despre rezoluția respectivă, ați spus că anumite elemente nu le puteți accepta. Totuși, având în vedere acea paralelă pe care a făcut-o PPE-ul între situația din uh, Ungaria, respectiv cea din Cehia, Considerați astăzi, totuși, că pentru grupul dumneavoastră, Babiș este astăzi un uh, aliat destul de jenant chiar dacă ați spus că statul de drept se respectă și indiferent de ce va hotărâ justiția din uh, Cehia. Domnul Babiș face parte din familia noastră politică și toți membrii noștri întotdeauna s-au uh, raliat valorilor grupului nostru tuturor valorilor. Iată de ce am spus asta foarte clar în poziția noastră. Nu este vorba de a uh, da o tentă politică unei anchete în curs și unui audit în curs din partea Comisiei Europene. Iată de ce în rezoluție am sprijinit tot ce a însemnat descrierea factuală a situației, unde se subliniază că Parlamentul European cere Comisiei și monitorizează cu atenție modul în care sunt cheltuiți banii cu respectarea principiilor statelor de drept și de justiției, însă am dorit totuși să uh, ne demarcăm pentru că nu acceptăm să se facă un amestec dintre, uh, între elementele factuale și cele de poziționare politică. Bineînțeles că toată lumea și toate guvernele și prim-miniștrii trebuie să respecte legea în Europa. Există o serie de uh, acuzații, de alegații. Uh, ancheta este în continuare deschisă domnul Babiș până în alta este prim-ministru, uh, nu și-a părăsit uh, funcția, este o persoană responsabilă, a spus uh, public că va, va respecta toate hotărârile bazate pe legislația europeană și nu cred că suntem cinici sau uh, altceva uh, în, acest, uh, în această privință. Este a treia rezoluție de acest gen care vizează pe uh, Babi și Republica Cehă în condițiile în care ancheta încă nu s-a terminat. Uh, ne, ne lipsește cumva răbdarea aici. Ancheta continuă. Uh, dar am uh, sprijinit totuși această rezoluție în condițiile în care anumite grupuri, cum ar fi pp ul care au sărit și au spus că nu l avem numai pe Orban în vizor, uh, ci și pe uh, Babiș și că e același lucru. Nu, nu e așa asta lucrurile. În Ungaria avem probleme cu statul de drept, cu respectarea justiției și a drepturilor cetățenești. Orban ne pune probleme pentru că el abuzează de criza actuală pentru a-și spori prerogativele și puterile în condițiile în care nu așa se întâmplă în Republica Cehă. Dacă primul ministru Babiș a comis niște greșeli, el trebuie să răspundă pentru ele. Nu e vorba de o politică în Parlamentul nostru european, de un joc politic, pentru că grupul nostru Renew ține foarte mult la respectarea valorilor și legii de către toată lumea în Uniunea Europeană, inclusiv de către uh, guvernele uh, care țin de familia noastră politică. Iată de ce am hotărât vot pe părți pentru toate acele uh, declarații non-factuale